Cari colleghi, dragi colegi, e con grande piacere che do... Dragi colegi, urez bun venit cu multă plăcere domn, la reuniunea plenară de astăzi președintelui Republicii Federale Germania. Stimate domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră aici în Parlamentul European. Este o onoare pentru Parlamentul European faptul că ați venit aici în a doua misiune a dumneavoastră oficială după cea de la Paris de săptămâna trecută. Și la numai trei săptămâni, la 19 martie, ați fost dumneavoastră ales în funcția de președinte, deci la numai trei săptămâni după aceea. Prezența dumneavoastră aici demonstrează angajamentul dumneavoastră puternic pentru Europa. Dumneavoastră ați cerut mai mult curaj pentru o Europa mai bună în care libertatea este garantată și în care cu toții vom lucra pentru o viitoare de pace, un viitor de pace, prosperitate și uh, justiție. Sunt convins că și curajul pe care dumneavoastră îl cereți îl veți putea găsi printre deputații din Parlamentul European. Prin prezența dumneavoastră, stimate domnule președinte, ne amintiți și angajamentul țării dumneavoastră față de Europa un angajament uh, cu atât mai important astăzi, având în vedere decizia unei importante țări uh, membre de a ieși din Uniunea Europeană. Cu siguranță trecem prin momente foarte dificile, însă am mai trecut prin momente dificile și în trecut și Uniunea Europeană este capabilă să găsească calea corectă și să dea răspunsurile potrivite. Stimate domnule președinte, nu aș vrea să vă întreb astăzi care sunt răspunsurile corecte, ci aș vrea să vă invit să lucrăm împreună cu acest Parlament pentru viitorul nostru comun. Aveți cuvântul, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici la Strasbourg. Stimate domnule președinte, dragă Antonio, stimați deputați, stimate domnule președinte al Comisiei, dragă Jean-Claude, doamnelor și domnilor, este o mare bucurie și onoare